Vă mulțumesc tuturor și interpreților și interpreții vă mulțumesc și vă urez drum bun celor care pleacă, iar celor care mai rămân și pentru după amiază,